Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Stimați colegi, reluăm ședința. Îmi cer scuze pentru întârziere. Întârzierea mea s-a datorat întârzierii Talisului. Îi mulțumesc domnului uh, Sarvama care m-a înlocuit la prima parte a ședinței noastre. Acum reluăm lucrările și cu toții suntem uh, conștienți de drama cu care se confruntă Portugalia în zilele acestea. Domnul Fernandez cu siguranță cunoaște mai bine decât noi amploarea acestei drame. Vă mulțumesc, domnule președinte. În weekendul acesta ne-am confruntat cu o tragedie în Portugalia. 64 de decese confirmate și cu siguranță numărul va crește. Majoritatea acestor persoane au murit carbonizate. Drama s-a datorat uh, unor fulgere. Au existat descărcări electrice care n-au fost însoțite însă de ploaie Vreau să mulțumesc pentru rapiditatea cu care Comisia Europeană a intervenit. Uh, mulțumesc pentru uh, rapiditatea cu care a fost uh, lansat mecanismul european pentru protecție civilă. Mulțumim mult pentru această solidaritate care acum trebuie să se transformă în acțiuni concrete. ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că în momentul în care se va, se va face apel la fondurile din Fondul pentru Solidaritate, Comisia Europeană ar trebui să ia o decizie foarte rapid. Sunt absolut convins că Parlamentul European va fi uh, foarte uh, rapid la rândul său. Doar astfel am dat dovadă într-adevăr de solidaritate de dovadă de solidaritate vis-a-vis -vis de victime, vis-a-vis -vis de familiile acestora, vis-a-vis -vis de toate persoanele care suferă. E de datoria noastră să întreprindem toate măsurile sau să folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a ajuta aceste persoane. Dar în același timp trebuie să facem mai mult, trebuie să creăm eventual un uh, un corp european de protecție civilă care să se ocupe de prevenirea, de prevenția acestor evenimente. Știm cu toții că genul acesta de drame s-ar putea, ar putea deveni mai numeroase pe, pe viitor. Iată un subiect pe care trebuie neapărat să-l tranșăm. Stimate coleg, și voi spune asta probabil în numele tuturor colegilor, suntem alături de victime, de familiile acestora și de Portugalia. Europa este o mare familie și cu siguranță în momentele acestea de dramă împreună trebuie să oferim ajutor și să ne exprimăm într-o manieră clară solidaritatea. Și acum, stimați colegi, reluăm discuțiile. Vom discuta acum despre prelungirea duratei Fondului European pentru Investiții Strategice, FC2. Discuțiile au fost uh, purtate de comisiile buget și econ. După voturi începe perioada de trialog bineînțeles. Vreau să-i mulțumesc uh, președintelui Sarvama care a prezidat aceste reuniuni tripartite în numele Comisiei pentru Bugete. Și în dimineața aceasta, domnul José Manuel uh, Fernandez ne va spune care e starea de fapt în cursul negocierilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au uh, implicat în aceste eforturi. Vreau să mulțumesc în special președintelui și vicepreședinților care au participat la trialoguri. Vreau să le mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră, tuturor consilierilor politici care și-au aplicat atenția asupra acestui subiect. Parlamentul este unit, chiar foarte unit și uh, respectă mandatul obținut. Trialogul a început pe data de 31 mai. Votul uh, comun al comisiilor uh, uh, Econ și buget a avut loc pe 15 mai. Până acum am avut trei ședințe tripartite și mâine vom avea o a patra, un al patrulea trialog. Am făcut pași înainte în cursul negocierilor și sperăm că vom finaliza uh, partea tehnică în curând. Platformul, uh, plafonul pentru, pentru partea de IMM-uri uh, s-ar putea să crească, după o decizie luată de steering board, s-ar putea să ajungă acest plafon la 9 miliarde de euro. De asemenea, sectoarele acoperite de EFSI uh, vor fi uh, vor respecta până la urmă angajamentele asumate pe plan ecologic la Paris, uh, după aceea pricing-ul este un subiect care va fi uh, va putea să fie uh, tranșat. După aceea, scoreboard-ul va trebui să fie tranșat de Comitetul de Investiții, uh, revizuirea regulamentului, de asemenea, iată o serie de subiecte care cred eu că sunt în ultima linie dreaptă. Au existat pași înainte pe multe subiecte, dar încă nu e sigur că vom ajunge la un acord pe tema adiționalității, în special a adi- adiționalității care trebuie să țină cont de realitățile din regiune și mă gândesc în special la regiunile mai puțin dezvoltate. După aceea, accesul la garanție și posibilitatea de a avea o acțiune mai puternică din partea uh, Uh, băncilor naționale de dezvoltare, alt subiect pe care am reușit să facem pași înainte. Dar mai există trei puncte delicate, sensibile. Finanțarea este, zic eu, uh, punctul cel mai sensibil. Vă amintesc că avem 150 de milioane uh, ca marjă propusă de către Consiliu, de către Comisie. Consiliu, în cursul negocierilor acestora, a susținut că fondurile ar putea fi obținute dintr-o realocare. Bineînțeles, am stabilit un asterisc aici și au fost de acord cu asterixul, asteriscul uh, conform căruia aceste uh, realocări nu trebuie să uh, aducă vreo atingere negocierilor în curs sau puterii colegiuitorului. Dar în uh, ceea ce privește fondurile pe care Comisia propune să le luăm de la CEF, facilitatea privind conectarea Europei, iată, din nou se dorește știrbirea acestui uh, instrument uh, esențial la nivel european, ei, în ceea ce privește aceste fonduri, zicem gata, nu se mai poate. La FC1, vă amintiți, uh, o parte dintre banii pentru garanție au fost luați de la CEF și am spus atunci că niciodată nu vom mai lua bani de la CEF. Dar iată, discutăm acum FC2 și se dorește uh, preluarea unor bani de la CEF. Nu asta a fost decizia noastră și Consiliul trebuie să respecte acordurile încheiate, trebuie să respecte compromisurile făcute, trebuie să își țină cuvântul. Și uh, aici nu vorbim doar despre o promisiune făcută, ci despre un acord. Deci se propune stabilirea acestei marje, uh, marja alimentată care, uh, care ar trebui să fie alimentată de la CEF. sau sprijinit uh, o serie de IMM-uri prin, uh, IMM, uh, prin intermediul FC1. Acum, practic, se dorește o sprijinire a și mai multor IMM-uri, dar asta prin luarea de bani de la CEF. Da, e importantă ambiția Consiliului, dar importantă este și ambiția noastră și anume aceea de a nu mai știrbi uh, Connecting Europe. Și după aceea mai există o temă sensibilă și anume tema guvernanței. Parlamentul își dorește un reprezentant, nu neapărat un, un membru al Parlamentului European, dar un reprezentant în acest comitet de pilotaj uh, și uh, își dorește Parlamentul ca decizia să fie luată, deciziile să fie luate cu o majoritate de uh, 4 pe 5. Am făcut pași înainte în ceea ce privește taxarea uh, jurisdicțiilor necooperante, făcut, am făcut pași înainte în ceea ce privește uh, combaterea evaziunii, evaziunii și fraudei fiscale. De asemenea, dorim ca BEI să poată pune capăt uh, afacerilor uh, demarate sau operațiunilor demarate în regiuni în care autoritățile sunt necooperante. Și deci, cred că putem să finalizăm discuțiile pe tema aceasta. Nu știu, sper că negocierile se vor termina în timpul președinției malteze. Parlamentul European își dorește lucrul acesta. Trebuie să recunosc uh, că președinția a făcut, uh, președinția malteză a făcut uh, eforturi, dar cu toate acestea sunt sceptic în privința finalizării discuțiilor pe temele sensibile despre care vorbeam. De la bun început, Parlamentul European a fost unit, a fost întotdeauna deschis negocierilor Tocmai de aceea am făcut pașii aceia înainte despre care vorbeam. Vreau de asemenea să mulțumesc președinției malteze pentru toate eforturile făcute și de asemenea pentru compromisurile la care s-a ajuns. Sper din tot sufletul că uh, chestiunile uh, guvernanței, finanțării și a jurisdicțiilor necooperante să deci negocierile pe tema, temele acestea să fie finalizate, dar dacă nu putem finaliza negocierile în cursul acestei președinții, negocierile pot continua. Eu cred totuși că Consiliul ar trebui să fie la fel de interesat ca și Parlamentul European de demararea de investiții în Uniunea Europeană, investiții care sunt esențiale pentru ocupare, pentru competitivitate, uh, Uh, și pentru economiile naționale uh, pe ansamblu. Subliniez faptul că 420.000 de IMM-uri au fost deja asistate, trebuie să îmbunătățim vizibilitatea acestei, acestui fond. Deocamdată EFSI nu este foarte vizibil, dar este un, un fond care funcționează, asta datorită deciziilor luate. Acum rămân câteva de- decizii de finalizat, dar totul depinde de bunăvoința Consiliului. Mulțumim, domnule raportor, pentru aceste precizări pe care ni le oferiți. Mulțumim pentru informațiile legate de cele trei puncte în continuare sensibile în cursul negocierilor cu Consiliu. În ceea ce privește finanțarea, probabil că știți uh, că pentru asigurarea uh, Uh, unei uh, finanțări de 500 de milioane pentru apărare în 2018 și 2019, se prevede din nou luarea de bani de la CEF. Deci tare mă tem că ne vom confrunta cu discuții tare, tare dificile pe viitor. Cine dorește să intervină? Eider? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt susținem întru totul propunerile făcute de Jose Manuel și de Udo Bullman, reprezentanții Parlamentului European. Mandatul lor a fost unul deosebit de clar în cursul negocierilor acestora. Mandatul lor a fost susținut de cele două comisii parlamentare și pe baza acestui mandat cei doi raportori uh, negociază. Poziția Comisiei Europene este uh, una care merge în direcția propunerilor Parlamentului European. Dar, din păcate, când vine vorba de finanțare, ne confruntăm de un zid opac, uh, practic, uh, în uh, discuțiile cu Consiliul European. care mă tem că Consiliul este foarte, foarte încăpățânat. Văd asta și la negocierile privind mandatul, uh, privind uh, creditele externe ale BEI. Ați văzut că cerem din partea Consiliului 35 de milioane în plus. Nu e o mare sumă. Uh, Uh, până la urmă și cu toate acestea ne lovim cu capul de zid. Uh, Așa, iată, din nou Consiliul vine cu propuneri în ceea ce privește FC2, uh, propuneri legate de preluarea de bani de la CEF. Am tot tăiat de la CEF și la FC1, acum din nou tăiem uh, Um, pentru FC2 avem o mulțime de infrastructuri care trebuie să fie construite la nivel european și cu toate acestea văduvim, văduvim acest instrument uh, privind conectarea Europei de sume foarte, foarte importante. Mm, iată care e propunerea, unica propunere a Consiliului, aceea de a prelua banuri, bani de la un program pentru a finanța un alt program. Sper că lucrurile se vor schimba. Cine mai dorește să intervină? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Jose Manuel a prezentat uh, foarte bine situația, așa că nu mai e mult de adăugat. Însă, un aspect aș dori să menționez și eu. Când am început cu FC1, ne-am înțeles care era importanța strategică a acestuia. Și de aceea la început am dat bani de la buget. Ironia acum e că toată lumea spune programul e extraordinar de bun, dar statele membre nu mai vor să contribuie. Și asta e de neînțeles. De unde atâta îngustime de minte? Dacă nu vor să coopereze, ar trebui să închidem tot programul. Mulțumim. Domnul Oicht. Domnule președinte, o informare care vine în paralel, Consiliul a acceptat revizuirea. Știre proaspătă. Haideți să felicităm atunci guvernul britanic, care poate lua decizii totuși, nu doar în ceea ce privește Brexitul, ci și-a dat și acordul în ceea ce privește revizuirea pe parcurs a cadrului financiar multianual. Italienii și britanicii s-au obținut. N-a fost unanimitate, dar mm, doi care n-au spus nimic. Înainte să-i dau cuvântul lui Jose Emanuel, în ceea ce privește țările care nu cooperează, jurisdicțiile care nu cooperează, paradisurile fiscale, aceste găuri negre ale fiscalității mondiale, va trebui să avem o poziție extrem de fermă. N-am nicio îndoială că și președinția malteză a Consiliului va lua o poziție fermă împotriva paradisurilor fiscale și va împiedica orice element care ar putea ajuta la eludarea impozitelor. Trebuie să fim fermi în poziții, poziții publice, în ședințe publice, pentru că e o chestiune de interes extrem pentru opinia publică. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Sper să vă asculte și Consiliul pe această temă și pe celelalte teme pe care le-am menționat. După cum spuneam, Parlamentul este strâns unit și sunt uh, recunoscător coraportorilor pentru sprijinul oferit, uh, mai ales domnului Udo Bulman. Felicit uh, de asemenea Comisia pentru atitudine productivă, loială, de cooperare Comisia încearcă într-adevăr să ducă lucrurile mai departe și face asta prin intermediul unor propuneri pertinente și unor compromisuri inspirate. Însă, ca de obicei, la Consiliu nu găsim aceeași atitudine de cooperare. Bine, nu ne rămâne decât să ne dorim să putem încheia acest trilog fără întârzieri majore Mai rămân ceva fonduri nealocate în FC1, dar oricum trebuie să trecem rapid la adoptarea FC2. Și acum o să trecem în Mediterana ca să discutăm despre Tunisia. Îi dăm cuvântul lui Eder Gardia care a condus o delegație a comisiei noastre într-o misiune care a durat uh, din 21 mai până în 25 mai. Mulțumesc foarte mult! Am să încerc să vă prezint pe scurt activitatea celor trei zile intense pe care le-am petrecut în Tunisia. Asta se întâmplă totdeauna când organizez o astfel de delegație. Ieșim la șapte dimineața, ne întoarcem înapoi la hotel la miezul nopții, fără un minut de pauză. Dar asta e obiectivul, să nu pierdem nicio clipă pentru a putea profita uh, la maximum de aceste zile petrecute peste hotare pentru a ne întâlni cu reprezentanții ai guvernului de acolo, a diferitor organizații, pentru a ne informa în legătură cu proiecte, inclusiv proiecte finanțate cu bani europeni. Am fost șase în delegația noastră, am vizitat uh, proiectele finanțate prin instrumentul de vecinătate și care vizează această politică de vecinătate, embrionul a ceea ce va fi viitorul program de investiții externe. Probabil știți că Uniunea Europeană finanțează sau a finanțat între 2011 și 2016 astfel de programe, totalizând 1.600 de milioane de euro. miliard și 200 de milioane de euro. După discuții cu autoritățile tunisiene, această sumă va crede o câte 300 de milioane pe an între 2011 și 2016. Am uh, oferit uh, macroasistență financiară de 800 de milioane și Uniunea este un adevărat partener pentru tunisieni. au fost foarte interesați în ceea ce s-ar putea face prin discuții cu fondul de investiții sustenabilă, pentru că investiția, eh, Tunisia e o țară care trebuie știe cum să utilizeze astfel de investiții. E a interesat de asemenea lupta împotriva schimbărilor de climă, politici de protecție a mediului, investiții în energie regenerabile. E o țară care are un potențial enorm din acest punct de vedere și care are nevoie de investiții. Pe durata întregii vizite, am fost însoțiți de reprezentanți ai uh, delegației Uniunii Europene acolo. Ei ne-au uh, întâmpinat de altfel cu un briefing extrem de complet. Uh, domnul ambasador a fost acolo și trebuie să spun că dragă echipă se descurcă minunat. E o echipă strâns sudată, ancorată profund în realitatea din teren, știau foarte bine ce se întâmplă cu programele finanțate cu bani europeni de acolo, erau în contact permanent cu instituții financiare, asociații, ONG-uri. La sediul delegației Uniunii Europene am văzut că această clădire a devenit un punct de întâlnire pentru toate aceste asociații Deci sunt extrem, extrem de activi în teren și misiunea pe care au pregătit-o împreună cu echipa secretariatului nostru, această misiune ne-a permis, într-adevăr, să avem un program extrem de complex și de complet. Ne-am întâlnit cu reprezentarea Parlamentului, cu omologii din Comisia Buget de acolo, membrii Comisiei Extraordinare de, pentru Reformă Administrativă, cei care se ocupă de bună guvernanță, de luptă împotriva corupției și pentru controlul cheltuielor publice. Ne-am întâlnit cu Ministrul Dezvoltării, Investițiilor și Cooperării Internaționale și de câteva zile persoana în cauză e și Ministrul de Finanțe, pentru că a existat o remaniere guvernamentală ne-am întâlnit uh, și cu reprezentanții Ministerului pentru Afaceri Locale și Mediu, care pregătește alegerile municipale. Se vede de altfel un întreg proces de descentralizare la nivelul întregii țări. Am discutat și cu Quartetul pentru Dialog Național, cei patru reprezentanți ai celor patru mari mișcări, patronat, sindicate. Nu mi-aduc aminte care erau celelalte două spune uh, vorbitoarea, sunt cei care au primit uh, Premiul Nobel pentru Pace în 2015. Ne-am întâlnit cu reprezentanții societății civile și am fost foarte impresionați, pentru că sunt într-adevăr implicați în uh, măsuri de control a, a guvernului, dar și ajută guvernul, încercând să asigure o tranziție de succes. Am vorbit și cu reprezentanții de acolo, ai Băncii Europene de Investiții, Berdului și așa mai departe. Asta ca întâlniri. Am vizitat și foarte multe proiecte de tot felul. Un centru de, de detenție, o închisoare care a fost modernizată cu ajutorul Uniunii Europene. Noi eh, sprijinim tranziția din această țară și modernizarea închisorilor face parte din reforma sistemului penitenciar. E vorba de a asigura respectarea drepturilor deținuților. Trebuie să se respecte standardele internaționale minime în domeniu. Și am văzut o dublă participare europeană Există o fabrică unde se produc autoturisme. Sunt și cartiere unde până nu de mult lipsurile erau cumplite, lipsea apa, electricitate, acum s-au schimbat lucrurile. Ne-am întâlnit cu reprezentanții unei instituții de credit. Am văzut uh, proiecte de microcreditare, două proiecte de reabilitare organizate cu ajutorul mecanismelor de blending, parte subvenții, parte contribuție KFW, Banca Europeană de Investiții, apoi la Sfax, un oraș aflat în sudul țării, mai curând în est, la est de Tunis, spune vorbitoarea, Am văzut cum s-a eliminat poluarea complet dintr-o zonă, o zonă de care nici nu te puteai apropia până acum. A fost decontaminare 100%, un proiect absolut emblematic uh, pentru întreaga regiune. Am vizitat și un spațiu de coworking, prezentat de altfel în uh, presa internațională ca fiind al treilea spațiu de coworking din lume, din punct de vedere al calității. Și apoi, eh, ziua de luni, nava Saint-Just eh, s-a aflat la ancoră în portul Tunis. E o navă sub pavilion italian dar o navă care reprezintă Europa în contextul misiunii Sofia. Am urcat la bord, ne-am întâlnit cu comandantul, cu membrii echipajului, nu s-a explicat care este misiunea lor, ce, ce fac în largul coastelor libiene pentru a combate traficul cu arme și cu uh, ființe umane, ființe omenești. Uh, am întâlnit uh, și alți participați la această misiune, membri ai echipajului unui submarin care monitorizau zona respectivă. Am văzut practic tot ce se putea vedea în aceste trei zile. Impresia de ansamblu este una pozitivă. De trei ani de zile încoace, țara trece printr-un proces de tranziție, sunt încă multe de făcut, dar s-au făcut enorm de multe progrese în materie de descentralizare se pregătesc alegeri, inclusiv cu participarea femeilor în viața politică. A fost absolut impresionant. Guvernul, partidele politice s-au angajat să încurajeze participarea femeilor și acest lucru este esențial. Se estimează că această participare ar putea să readucă stabilitatea în țară, Și sigur, ei nu uită că și tinerii trebuie să joace un rol important. Societatea civilă este extrem de implicată în controlarea, dar și în susținerea activităților guvernamentale. Am văzut anumită neliniște, mai ales că am vorbit cu tinerii. De acolo ei și-ar fi dorit ca schimbările să meargă mai repede, nu mai au răbdare, au dubii. Oare a meritat revoluția lor uh, să fie făcută? Într-adevăr, a fost și o perioadă de criză, după atentatele teroriste a scăzut turismul, a scă, au scăzut încasările. Guvernul are un deficit bugetar enorm și economia nu merge prea bine. Tinerii, cei care au făcut Revoluția pentru Libertate, vor și un viitor și asta ne-au spus. Și din punctul ăsta de vedere, îndoielile persistă și există oarecare instabilitate. Noi le-am spus că înțelegem foarte bine această nerăbdare a lor, dar le-am amintit că vor trebui să dea dovadă de răbdare, să nu pună în pericol procesul de democratizare care durează de trei ani de zile. Trei ani de zile foarte puțin, iar progresele făcute sunt absolut impresionante. Am văzut și exemple de luptă guvernamentală împotriva poporului. Corupția e omniprezentă. Uh, numele corupțiilor au fost făcute publice. Uh, și populația, într-adevăr, se bucura să afle astfel de lucruri, să vadă, astfel, să asiste la astfel de dezvăluiri. Cred că ce face Uniunea Europeană acolo e important în materie de dialog, cooperare politică și finanțarea proiectelor. La Uniunea Europeană că nu piden ser miembros de la Uniunea Europeană, pentru că nu podrían. Autoritățile, cetățenii de acolo privesc spre Uniunea Europeană, sigur, nu cer să fie membri, geografia are un cuvânt de spus aici, dar vor să participe la acțiunile noastre pentru că, în opinia lor, Uniunea Europeană oferă un cadru de stabilitate, de garanții democratice, de îmbunătățire a situației politice. Ei privesc spre noi și ne cer ajutorul. Și am să închei acum. Delegația noastră și Uniunea presupun o strategie clară de sprijin pentru reformele efectuate de guvern. Cu alte cuvinte, o misiune interesantă, pasionantă, am putut să vedem la fața locului că, într-adevăr, deciziile noastre sunt bine văzute acolo, că ei sunt de acord cu linia adoptată de noi. Vă mulțumim, spune domnul președinte, pentru această prezentare. Vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit această experiență cu o opinie atât de pozitivă în legătură cu cooperarea dintre Uniunea Europeană și Tunisia. Au uh, fost alături de noastră José Manuel Fernández și Inés Vainere, dacă doresc și să intervină. Nu? Mai sunt alte întrebări sau observații? Nu. turismul a început să revină, aș avea și o întrebare. În 2016 a fost o creștere de 40%, pentru 2017 se prevede un număr ridicat de turiști, însă îngrijorările persistă. În săptămâna în care am fost noi acolo, au existat ceva tulburări în sudul țării. și a existat temerea ca aceste tulburări să nu genereze neliniște printre turiști. Economia țării depinde foarte mult de turism și nu își mai pot permite o cădere ca cea din trecut. Orice incident, oricât de mărunt, ar putea duce Tunisia înapoi pe lista țărilor în care turiștii nu mai vor să pună piciorul, dar e o țară atât incredibil de primitoare, nu ne-am simțit în nesiguranță nicio clipă. Bun, în lumea de azi nimeni nu e complet liber. Doamna Gresle. Păi, Mulțumesc pentru raport. și am participat la misiunea anterioară a comisiei noastre în uh, Tunisia și am o întrebare legată de islamizarea societății tunisiene. Uh, Uh, era un fenomen care ne-a fost adus la cunoștință în cursul misiunii respective. ONG-urile ne-au atras uh, atenția asupra acestui fenomen și vreau să aflu dacă lucrurile au avansat, dacă tendințele sunt uh, descendente sau ce se întâmplă. Mulțumesc. S'il vous plaît, Madame Veidere, vous aviez... Înainte de răspuns, doamna Veidere, doreați să interveniți? Da, aș fi dorit să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc doamnei Gardia Zabal pentru modul în care a condus această delegație. Ce a fost important s-a spus deja. Eu una am fost deosebit de impresionată, mai ales că a fost uh, ministru al mediului, fost impresionat de ce s-a, s-a de situația deșeurilor netratate. Am fost în centrul orașului, tot era curat, imaculat, dar cum te îndepărtai de acest epicentru al țării, mergeai către Sfax, erau mormane de gunoi pe lângă drum, pe plaje, peste tot. O astfel de situație e inacceptabilă și păcat că oferim finanțare pentru proiecte extrem de costisitoare în vecinătate, dar uite, deșeurile nu sunt bine gestionate acolo. Trebuie să ne gândim la faptul că putem ajuta Tunisia să devină o destinație mai atrăgătoare prin eliminarea acestei probleme a deșeurilor și gunoaielor. Va trebui să ne ocupăm de asta n-aș vrea să merg ca turist acolo pentru că nu pot bucura de frumusețea naturii dacă e gunoi peste tot. Dincolo de asta, impresia de ansamblu însă e pozitivă, lucrurile merg spre bine, antreprenorii locali s-au pus în mișcare cu sprijinul nostru, avem senzația că într-adevăr facem lucruri bune acolo. N-am văzut uh, eu una nicio tendință de islamism extrem. Înainte de a încheia, uh, știu că doamna Gili de la Comisie este aici, reprezintă Directoratul General pentru Vecinătate și doamna Cristina Famea, reprezentând Serviciul European de Acțiune Externă, sunt alături de noi. Aveți ceva completări sau observații? Doriți să interveniți? Ehm, si, buongiorno. Eh, da, bună ziua. Aș vrea doar să mă refer la faptul că săptămâna viitoare la Comisia Cont se va discuta raportul special al Curții de Conturi privind finanțările oferite Tunisiei și noi Comisia reținem faptul că raportul va fi mai degrabă pozitiv și asta confirmă impresiile pe care le-au avut uh, membrii Comisiei de Buget în urma vizitei lor uh, în Tunisia. Așadar, vreau doar să fac o legătură între aceste două acțiuni ale celor două comisii ale Parlamentului. Președinte, mulțumesc. Asta sigur îi va face plăcere doamnei Grăsle. Bună ziua, sunt Cristiana Famea de la Serviciul de Acțiune Externă a Comisiei Europene. Aș vrea să menționez un lucru uh, referitor la uh, problemele tinerilor, un subiect care a fost uh, menționat de un membru al Parlamentului care a vizitat Tunisia, este evident un subiect prioritar și al politicii noastre și în toate relațiile noastre din ce în ce mai mult cu Tunisia. Așadar, în comunicarea comună, comunicatul comun al înaltului reprezentant al Comisiei din 29 septembrie 2016 a fost menționat acest lucru, dar va fi și unul dintre elementele importante ale programării multianuale, financiare multianuale pentru anii următori. Deci vom încerca să întărim uh, activitățile de susținere a uh, tinerilor. Vom ținti mai mult tinerii. Mulțumesc! Mulțumesc pentru a încheia, uh, doamna Eder. Mulțumesc că nu vreau să vă contrazic pe doamna Gresle. Sunt prima care am fost în Tunisia și nu pot să fac o comparație între ce era uh, în trecut și ce există acum. Sigur că misiunea a avut un caracter complet bugetar și am vorbit de proiecte ne-am întâlnit cu toate grupurile politice, deputați, Partidul Islamist sau Partidul Laic. Eu n-am constatat o islamizare deosebită a vieții politice sau a vieții în general. Asta, sigur, nu are nicio legătură cu existența mișcărilor radicale sau cu dezordinile din sudul țării. Asta subiecte diferite. Nu știu dacă colegii mei uh, cred altfel, dar uh, nu mi-a atras atenția acest subiect. N-am fost uh, uimită deloc de astfel de situații. Bun, este o țară în mod esențial musulmană, dar e o țară în care nu am constatat islamizare sau schimbări perceptibile din acest punct de vedere. Evident, nu ăsta a fost obiectivul misiunii noastre deci când am fost acolo n-am abordat această chestiune, deci nu știu dacă Ines sau Jose Manuel uh, au alte impresie, dar pe mine, eu n-am avut această impresie. Jose Manuel. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus. Tunisia este un partener foarte important pentru Uniunea Europeană. Să ne reamintim că este un aliat. Și că succesul acestei tinere democrații este esențial, pentru că poate demonstra că este posibil ca în lumea musulmană să existe democrația, Există, concret, este o realitate. Există, de asemenea, un rol pentru femei în această societate și în politică. Parlamentul are peste 40% dintre membrii femei și în alegerile locale care vor avea loc în acest an, 50% uh, dintre candidați vor fi femei, este obligatoriu. Va exista același uh, procentaj și în executiv. De exemplu, atunci când uh, adunarea este prezidată de un bărbat, atunci vicepreședintele trebuie să fie femeie. Deci se transmite un semnal foarte clar. Este o veritabilă deschidere uh, și există procentaje obligatorii pe listă. Așadar, procesul e foarte important să continue Tunisia are probleme care trebuie rezolvate. Este pe calea cea bună și poate să, trebuie să poată conta pe solidaritatea noastră și pe susținerea noastră. o să vedem uh, în felul acesta că democrația și lumea islamică pot coexista. Modelul este uh, al celui care va apăra cel mai bine valorile demnității umane și incluziunii. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, să nu uităm că primăvara arabă a început în Tunisia. Deci vom trece acum la raportul pe care îl prezintă doamna Monica Vana prin, privind fondul uh, de ajustare la globalizare pentru o situație în Castilea Leon. Aveți cuvântul. Aveți richtig gesagt. Mulțumesc, domnule președinte. Spania a solicitat uh, sprijinul Uniunii Europene din EGF. Este vorba de 339 de persoane disponibilizate în uh, sectorul minier. Cinci companii sunt uh, vizate din regiunea Castilia și Lyon. Știți prea bine că în regulamentul privind EGF e prevăzut un plafon de 500 de disponibilizați. Dar uh, Spania face trimitere la articolul 4 uh, aliniatul 1 din uh, acest regulament EGF uh, și spune că este vorba despre niște persoane, persoane disponibilizate într-o regiune exclusiv minieră și izolată. În plus, se dorește oferirea de um, cursuri de formare pentru 150 de persoane care nu au o diplomă, sunt în categoria NITS, uh, au o vârstă de mai puțin de 30 uh, de ani, deci uh, dacă adăugăm acești 150 de tineri la numărul de 339 de disponibilizați, ne apropiem încet încet de plafonul de 500 de persoane uh, stabilite în, uh, stabilit în uh, regulamentul EGF. Spania spune că sectorul minier spaniol a fost foarte afectat de scăderea prețurilor la cărbune și lignit pe piața mondială. Uh, Uh, sectorul a scăzut, prin urmare, în uh, Spania, asta din cauza importurilor masive de cărbune mai ieftin din alte state. Uh, tocmai de aceea, sectorul minier a, avut, a fost puternic afectat. Vorbim de asemenea de o regiune ușor uh, Uh, um, ușor izolată, Castilia Ilion, uh, sectorul a scăzut, par, pare să, cu peste 60%. Se, s-a stabilit o sumă cât se poate declară pentru uh, pentru uh, serviciile oferite acestor persoane disponibilizate, uh, sumei oferite de către guvernul uh, spaniol, i s-ar adăuga o sumă solicitată din partea de Comisiei Europene de peste un milion de euro. Acești bani ar trebui să fie investiți în servicii de formare a persoanelor. În plus, o parte dintre aceste fonduri ar trebui să li se acordă rudelor Uh, rudelor persoanelor vizate, uh, care, la rândul lor, uh, se confruntă cu o situație deosebit de dificilă doar 3% dintre doar 3% dintre cei 339 de disponibilizați sunt femei, bine asta este structura sectorului dar în, condiți- în contextul uh, celor 150 de tineri care ar trebui să fie ajutați, uh, s-ar putea uh, pune mai mult accent pe femei și asta spun eu în raportul meu. Bineînțeles, cerem guvernului spaniol să țină cont de angajamentele asumate la Paris în contextul um, serviciilor de formare pe care le oferă. Deci ne dorim ca uh, aceste persoane să fie formate în sectoare compatibile cu angajamentele asumate la COP21. Este vorba despre, sau noi ne-am dorit locuri de muncă durabile din punct de vedere ecologic, dar și mai rezistente uh, în fața delocalizării. E important să ne asigurăm că persoanele acestea ajutate nu, vor, uh, nu se vor confrunta cu exact aceeași problemă peste câțiva ani. E important să subliniem transformările ecologice, ecologice de asemenea și uh, vă rog să-mi sprijiniți, să sprijiniți această solicitare. Mulțumesc. De Există observații, întrebări? Nu. Amendamentele la acest raport al doamnei Ivana. A, cine dorește să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Ivana, pentru raportul său. Uh, vom susține, evident, uh, plata acestor fonduri către aceste regiuni atât de afectate de criză, o regiune care trebuie să se gândească la un model productiv complet diferit uh, de această producție unică și anume cărbunele. Trebuie găsit un model energetic diferit în cadrul acordului COP21 de la Paris. Europa trebuie să facă față provocării și trebuie să încetăm să ardem cărbune pentru a produce electricitate. Vreau totuși să fac câteva observații și să prezint amendamente. Sindicatele din regiune ne, ne le-au comunicat și Uh, mă întreb dacă am putea să ne gândim la un studiu privind nevoia de angajare. Care sunt sectoarele economice și productive care sunt cele mai viabile uh, uh, pentru a putea orienta informarea în acest sector. În al doilea rând, controlul gestiunii acestor ajutoare fonduri miniere și dacă reprezentanții societății civilare ar uh, participa. Mulțumesc, domnul Stefanec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suplimentar față de informațiile furnizate de raportor, vreau să spun, trebuie să spun că situația în regiune e destul de gravă, pentru că în acești ultimi ani 10 întreprinderi miniere s-au închis, și situația este extrem de critică. Deja vorbim de al treilea dosar de acest tip, depus de guvernul spaniol în ultimii ani. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că acțiunile propuse vor fi susținute din Fondul Structural European. Deci această cerere de acest dosar nu este unică pentru această regiune, trebuie să va trebui ținut seama de toate efectele acestui dosar. Președintele, mulțumesc. Observații din partea raportorului nu. Amendamentele privind raportul noastră, doamnă Bana, vor putea fi depuse până la ora 18. Votul în comisie pe 29 iunie și că va trebui să putem vota în plenară în sesiunea din iulie. Dau acum cuvântul uh, lui Jens Geer, în ce privește agențiile și mai ales uh, cooperarea în domeniul energiei și reglementării energiei. Colin Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vorbim despre ACER, de o reformare a regulamentului de bază pentru această agenție. Reformarea este necesară, dat fiind uh, pachetul pentru energie curată uh, propus de către Comisie, energie curată pentru toți europenii. Comisia competentă pe fond este ITRE, și uh, practic uh, se încearcă acum uh, crearea pieței comune a energiei și se încearcă adaptarea acestei piețe la provocările cu care ne vom confrunta uh, în viitorul apropiat. Și în acest context, această agenție are o importanță și importanța aceasta se reflectă practic în uh, uh, propunerea de act legislativ. Noi trebuie să ne ocupăm de partea de gestiune și finanțare, uh, care practic părți care sunt importante în context, acelea ar trebui să primească noi um, responsabilități trebuie să aibă o decizie, capacitatea de a lua o decizie finală în cazul problemelor transfrontaliere și, de asemenea, agenția trebuie să poată transfera pe viitor anumite competențe. În contextul pachetului privind energia curată, s-a, ajuns la concluzia că e nevoie de o cooperare mai strânsă între Uh, gestionarii de rețea. Aceasta este problema cu care, de care se ocupă ACER. Și ACER ar trebui să se transforme, practic, uh, aș zice eu, într-un fel de curte de arbitraj. Important e ca pentru a se achita de aceste responsabilități, uh, ACER să primească resursele necesare și uh, e, uh, sunt importante aceste resurse uh, pentru ca lucrurile sau responsabilitățile acel să fie transformate în realitate, să fie uh, să se soldeze cu efecte pozitive. Și în acest context uh, v-am făcut câteva propuneri în raportul meu. Probabil că cel mai uh, sensibil amendament este amendamentul 3 Conform acestui amendament, ACER ar putea pre, uh, percepe taxe pentru anumite activități. Uh, regulamentul de bază în vigoare Uh, prevede deja aceste taxe, dar doar pentru anumite responsabilități, anumite activități care sunt uh, foarte restrânse, limitate. Nu cred că are sens să vi le enumăr acum, aș putea să o fac dacă vă doriți, bineînțeles. Dar trebuie să înțelegem că pe viitor ACER se va ocupa în special de uh, înregistrarea și monitorizarea uh, operatorilor de rețea. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Acer va evalua de asemenea contractele încheiate pe piață. Uh, va evalua posibila manipulare a acestor uh, contracte. În special pe marginea acestui ultim punct am purtat o serie de discuții cu directorul general Acer, care mi-a transmis că Acer uh, va trebui să verifice contracte în valoare de 1,2 milioane de euro pe zi. Este o, un efort considerabil, uh, bineînțeles, și tocmai de aceea sunt de părere că acela ar trebui să uh, o primească o marjă de acțiune mai uh, extinsă. Deocamdată Acer are 35 de angajați care s-ar ocupa de această evaluare, ar trebui să crească personalul, bineînțeles, și cum ar putea fi cum ar putea finanțată această creștere de personal prin stabilirea de taxe. ESMA, care se ocupă de reglementarea uh, piețelor financiare, are și ea uh, competențe similare cu ACER, bine, într-un alt sector, uh, și uh, în cazul ESMA se pot percepe taxe. Deci am putea face același lucru și în cazul ACER. După aceea, uh, ACER se va ocupa de înregistrarea acestor TSO, Transmission System Operators, în engleză, operator de sistem de transmisie, de transport, îmi cer scuze. există o serie de entități care se înregistrează ca TSO la, la agenție în momentul de față, chiar dacă nu au competențe de genul acesta, așa se, se înregistrează pe, uh, preventiv uh, și această înregistrare preventivă până la urmă crește eforturile angajaților ACER și în cazul acesta ar trebui să poată, uh, agenția ar trebui să aibă dreptul să, să perceapă taxe. Uh, eu cred că, dată fiind această situație, perceperea de taxe ar fi justificată. Am, în, în plus, taxele acestea ar scuti buget, bugetul european de cheltuirea multor fonduri. După aceea se pune problema monitorizării auto, uh, independenței autorităților naționale. Comisia a șters o teză care îi permite să um, ofere uh, până la urmă indicații uh, membrilor săi din board. Dar dacă ștergem asta, și aș fi de acord cu ștergerea acestei taxe, dar dacă ar, uh, ar, uh, am șterge această teză, până la urmă le-am permite tuturor reprezentanților trimiși de toate entitățile uh, Uh, să, să mm, nu primească uh, ce știu eu, indicații din partea autorităților care îi trimit acolo. Eu am venit cu o propunere de reformulare. Vreau ca, până la urmă, textul acesta să se alinieze cu uh, textul de regulament care guvernează activitatea altor uh, agenții, uh, toți uh, reprezentații din board să, trebuie să fie tratați asemănători și în plus mai am și câteva propuneri legate de serviciul de traducere care este de altfel necesar în, context, în contextul unor activități atât de extinse. Uh, spun în propunerea mea de text că dacă e nevoie de traduceri rapid pentru atingerea uh, unor obiective politice, uh, agențiile ar trebui să poată apela și la servicii de traducere din afara instituțiilor europene. Și, bineînțeles, în ceea ce privește revizuirea, am propus ca uh, după o perioadă de 5 ani, să facem o reevaluare a activităților AGER pentru a vedea dacă propunerile noastre sunt utile sau nu. Cam acestea sunt propunerile mele. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc pentru acest raport și pentru prezentarea amendamentelor dumneavoastră. Este un proiect de aviz. Uh, Petri Sarma a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, Mulțumesc raportorului pentru activitatea foarte constructivă. În calitate de raportor din umbră PP, sunt de acord cu poziția pe care ați adoptat-o și cu ideea de a da mai multe competențe agenției și de a întări independența și imparțialitatea agenției și de asemenea cu principiul bugetării bazate pe performanță. Cred că este important să aducem aceste lucruri uh, în uh, ecosistemul agențiilor să fie valori mai solide. Totuși, cred că aceste idei ar trebui să fie duse chiar mai departe și întărite și integrate în uh, articolele care acoperă articolul 32 și articolul 33. Ideea acestor ă, taxe și finanțarea lor mi se pare interesantă și sunt deschis să, să o susțin, dar cu o condiționalitate foarte puternică. Și anume, ca în același timp să ne asigurăm că Orice venit primit de agenție nu va cauza conflicte de interese sau compromis, nu va compromite independența și imparțialitatea agenției. Cred că ăsta unul dintre punctele cheie și unul dintre lucrurile cele mai importante în legătură cu acest raport. Mulțumesc. Cine altcineva dorește să se exprime? Nu văd cereri. Deci invit raportorul nostru să încheie. Mulțumesc. Propunerile domnului Sarvama mi se par logice. Dacă PP-ul stabilește asta ca linie directoare, n-am nicio problemă. Oricum trebuie să lucrăm la textele pe care le vom supune la vot. Deci nu pot să spun decât că mă bucur că, iată, vom uh, elabora în continuare, vom lucra în continuare asupra textului. Sur ce proiect de vie. Așadar, amendamentele pe acest proiect de aviz trebuie depuse cel mai târziu pe 30 iunie la ora 12. Votul va avea loc pe 30 august în Comisia Buget și că votul în ITRE, care este comisie de fond, pe 28 noiembrie. Trecem acum la vot. Vreau în primul rând să testăm uh, sistemul de vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Primul vot privind proiectul de buget rectificativ numărul 2, 2017. Amendamentul numărul 1, cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 15 la 8. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Aprobat. Amendamentele 3 și 4, identic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respinse. Amendamentul numărul 5, cine este pentru, împotriva, abține respins. Amendamentul numărul 6, cine este pentru, împotriva, abține respins. 7 uh, nu este acceptabil. Amendamentul 8, cine este pentru, împotriva abține respins. Amendamentul numărul 9, cine este pentru, împotriva abținere, adoptat. Amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul numărul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm uh, întregul text prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Raportul este adoptat, 23 de voturi la 2 împotrivă, felicitări raportorului. Dau din nou cuvântul lui Jens Geier pentru uh, transferuri, secțiunea 3. Deux projets de transfer. Două proiecte de transfer. Herr Präsident, geben Sie mir eine Mulțumesc, domnule președinte. O secundă, caut aici printre notițe și după aceea vă pot spune despre ce e vorba. Ca să nu existe probleme legate de numerotare, transferul 8 e, are legătură cu uh, cazul prezentat de doamna Vana. Deci îl vom uh, vota la momentul potrivit. Uh, pur și simplu e o problemă aici de numerotare. numerotare. Încep cu transferul 9, pe care, în cazul căruia e de dorit să ne pronunțăm în favoare, în favoarea sa, uh, economiile sunt uh, clar explicate de către comisie Aș uh, vrea însă să vă spun că um, contribuțiile la fondul de pensie al, a funcționarilor europeni este o temă cu care va trebui să ne confruntăm pe termen mediu. Cu siguranță, subiectul acesta va trebui să fie tratat um, cu mai multă atenție decât până în momentul de față. Este pur și simplu vorba de faptul că numărul de uh, funcționari europeni care se pensionează crește, uh, să nu uităm că tendințele demografice sunt cele care sunt, pur și simplu persoanele trăiesc mai mult, asta înseamnă că și pensionații se pot bucura de pensie mai mult timp, dar aceste pensii trebuie să fie finanțate cumva de la bugetul european și aceasta este o provocare cu care se confruntă până la urmă multe dintre societățile europene. Știm prea bine, populația europeană îmbătrânește, procentul de bătrâni crește la nivel european, în special în Germania crește acest procent. E clar că trebuie să vedem cum anume reacționăm din punct de vedere bugetar la această de- tendință demografică. Poate că există soluții mai bune decât acelea, aceea de a solicita din nou și din nou fonduri. Am auzit uh, propunerea de creare a unui fond special. Acum știm prea bine cum a funcționat fondul pentru eurodeputați și, prin urmare, nu știu dacă asta este neapărat cea mai bună soluție. Să nu uităm că tot discutăm despre fondul pentru eurodeputați, care e deficitar și nu prea știm de unde să obținem fondurile necesare. Deci, la transferul nou, sunt, vă propun să fiți de acord. La transferul 7 de fapt, uh, este vorba despre o temă problematică care are de-a face cu subiectul prezentat de colega Eider în dimineața aceasta. Ce se întâmplă de fapt? Comisia ia bani de la rubrica 4, politica externă, pentru a, a acoperi necesarul la facilitatea, de la facilitatea pentru Turcia. Bine, nu-i o problemă în sine asta, dar în contextul procedurilor bugetare am spus uh, din nou și din nou uh, că nu suntem de acord cu preluarea de bani din nou și din nou de la rubrica 4 pentru această facilitate uh, oferită Turciei. Iată, din nou o mișcare de același uh, fel, făcută de către Comisie. Aider uh, a spus uh, în dimineața aceasta că multe dintre prioritățile Parlamentului European sunt date la o parte când vine vorba de finanțare. Vedem acum uh, din nou faptul că Comisia vrea să ia bani de la rubrica 4 pentru facilitatea pentru Turcia. Ei, și tocmai de aceea vă propun să nu fiți de acord cu transferul 7, dar să fiți de acord cu problem, uh, transferul 9. Uh, general. Mulțumesc, domnule raportor general. Dau acum cuvântul celor care doresc să intervină. Mai întâi, doamna Egadia Zabal. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid. Ce spunea domnul Gaier în legătură cu transferul numărul 7, e adevărat că pentru moment avem uh, suntem mai mulți dintre noi din Parlament care negociem. Începește mandatul extern al BEI. Am negociat pentru creșterea plafoanelor și pentru finanțarea acestei creșteri avem nevoie de 35 de milioane pentru cadrul financiar multianual 2020. Ni se spune că nu există bani disponibili. Dar există totuși un transfer de 85 de milioane de euro. Deci dublu decât avem nevoie acum ca să finanțăm uh, LLM-ul. Dar sigur că este un subiect pe care noi n-am fost implicați. Consiliul a crescut uh, sumele din facilitatea pentru Turcia și uh, se ignoră toate celelalte probleme pe care le avem pentru a găsi bani pentru facilitatea Turcia. De parcă n-ar mai fi alte probleme. Și de, ca și cum ar fi o prerogativă a Parlamentului și de Comisiei de Buget să definească priorități interesante și să decide ce bani vrem să de, de, cheltuim și unde. Deci am amânat cu o săptămână votul pe acest transfer pentru a avea mai multe instrumente la dispoziție ca să putem continua negocierile și după care să găsim bani în acest fond. Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Față de propunerea domnului Gaier, sunt de acord în ce privește transferul numărul 9 este o necesitate și este justificat. Va trebui să avem o discuție la anumit moment în legătură cu pensiile. În ce privește capitolul 7, aș vrea mai întâi să aud uh, intervenția Comisiei pentru a afla care este da, gradul de necesitate al acestui transfer. Cred, dar nu știu dacă este obiectul, că nu trebuie să redeschidem un front cu Turcia în ce privește problematica refugiaților acum. Deci dacă sunt mijloace bugetare necesare, atunci eu aș fi în favoarea utilizărilor. Deci aș vrea să știu, înainte să mă pronunț pe numărul 7, care e gradul de urgență și de necesitate, pentru că nu vreau să-mi asum riscul de a vedea că Turcia pune din nou în discuție un număr de lucruri obținute în cadrul acestei faimoase declarații. Avem destule probleme deocamdată cu ce se întâmplă în Italia, ca să mai deschidem și un al doilea front. Doamna Gresle. O întrebare legată de pensii. Nu avem nimic de obiectat în în ceea ce privește atribuirea de pensii, dar uh, acum uh, se prevede o creștere de 3,3% și vreau să întreb Comisia de unde ace- această creștere, de ce exact 3,3%? Președinte, aș vrea să observ faptul că vom preleva 85 de milioane din bugetul politicii de securitate și mă întreb în legătură cu pertinența proiectului de buget pe care îl vom vota pentru că vom înscrie aproape 300 de milioane și după aceea o să luăm 85 de milioane, deci cam 30% din suma totală și asta mă face cam perplex. Comisia, vă rog, puteți să ne clarificați, să ne luminați în legătură cu aceste schimbări? Dați-mi voie să încerc să răspund la câteva dintre întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește întrebarea noastră și întrebarea doamnei Depre, acest transfer de 85 de milioane, contribuția a liniei bugetare CFSP pentru a finanța refugiații în Turcia, aceasta a fost prevăzută în proiectul de buget prezentat de comisie în primăvara anului trecut. Deci nu e vorba de un nou element, de un element neprevăzut, în nicio formă. E o parte a pachetului de finanțare de 750 de milioane total pentru refugiații din Turcia necesar pentru 2017. Și această sumă de 85 de milioane, contribuția de la linia bugetară CFSP, este o componentă esențială a acestui pachet de finanțare. Deci nu e vorba de un nou element, e o chestiune, un element care a fost deja propus de comisie în primăvara trecută, în proiectul de buget, și presupun că a fost și aprobat în noiembrie trecut. Transferul e urgent, e nevoie urgentă de aceste fonduri. Trebuie convins și Consiliul de această urgență, pentru că, sigur, Consiliul ține foarte mult la această linie bugetară, însă de ce? De unde ta grabă? E vorba de un pachet de finanțare menit asura, asigura achiziționarea de școli prefabricate pentru refugiații din Turcia. Acestea trebuie să fie montate până în septembrie ca copiii să poată să înceapă să învețe. Uh, de asemenea, e vorba de a finanța construcția unui nou spital pentru refugiații sirieni. De aici și urgența, e nevoie de aceste fonduri. Pe de altă parte, dacă domnul Gaier propune o mică amânare până la următoarea ședință de la finele luni, nu cred că asta ar fi o catastrofă, pentru că încă ne încadrăm în cele șase săptămâni prevăzute. Apoi, în ceea ce privește întrebarea doamnei Gresle cu privire la pensii, Creșterea pensiilor cu 3,3% vine după o creștere a salariilor. E o aducere la zi anuală a salariilor uh, care se aplică și oficialilor și uh, pensionarilor. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gresle. Mulțumesc. În expunerea de motive pe care o avem uh, la dispoziție. Se vorbește și despre uh, coeficienții de co- corectură, de corecție. Aș, uh, aș vrea să văd clar cum arată aceste mecanisme și tocmai de aceea cer Comisiei Europene să ne pună la dispoziție uh, uh, un tabel cât se poate de clar cu privire la calculul uh, creșterilor sal- salariale. Să nu uităm că coeficienții aceștia au fost uh, schimbați la modificarea statutului funcționarilor europeni și deocamdată nu prea, arătă, nu prea știm cum arată totul într-adevăr negru pe alb și asta cer din partea Comisiei Europene. Sigur o să primiți această informație. În fiecare an avem uh, surprize când e vorba cu indicii de revaluare pe remunerare. E acolo un coș complex care ține cont de nivelul inflației în diferite capitale europene. E, îi avantajează pe cei care lucrează în capitale unde inflația e practic zero, însă, la cum merg lucrurile, putem să sperăm că în anumite state se va înregistra o creștere a nivelului remunerației. Cred că regula nu pune probleme în fiecare an. Când s-a discutat proiectul de buget, a fost o ipoteză de creștere cu potențială mărire a sumei mai târziu, însă astfel de măsuri nu sunt sănătoase pe plan bugetar. Am discutat cu doamna comisar în legătură cu anumite măsuri ce ar trebui luate, dar nu s-a făcut nimic. Domnule președinte, îmi pare rău, dar știu foarte bine la ce vă referiți. Mi-ar place să văd un calcul care să arate cum s-a stabilit cuantumul de la un an la altul și mă interesează în special situația pentru 1 iulie 2016. Vreau să compar metoda nouă cu cea veche. Metoda s-a schimbat pentru 2014. Și e important pentru că pe acest plan transparența e zero. O să vi se trimită cât de curând aceste informații. Uh, domnul Ghear nu vrea să adauge. Pentru în 7 din câte înțeleg, Comisia nu obiectează la amânarea votului. Putem presupune că Comisia e de acord cu propunerea raportului de amânare aceste, acestui vot. Trecem la transferul 9, pe care uh, o supunem la vot prin vot electronic. A votat toată lumea. Lipsesc câteva voturi. Închidem, transferul se adoptă cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă. Trecem la celelalte secțiuni. Domnul Tarand, trei transferuri care ar putea să nu fie supuse la vot dacă nu sunt obiecții. Domnule Tarand, aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să-mi cer scuze că vă pierd vremea cu sume al minterie irelevante. Aceste trei informări de la Comitetul Regiunilor vizează 162.000 de euro în prima, 100 și ceva în a doua și 32.000 în a treia. Comitetul Regiunilor împreună cu Comitetul Economic și Social cheltuiesc cam 225 de milioane anual, ne dăm seama că nu e vorba de o sumă importantă. Însă, <clears throat> vedem cum funcționează aceste instituții. În ceea ce privește acest prim transfer, s-a cerut transferul uh, la punctul 264 din buget și ce se cere e prea mare în raport cu volumul total al bugetului, mai ales dacă ne gândim la scopul transferului. Alocațiile în 2017 pentru acest punct au fost 300, aproximativ 319.000, sub, cam 25% sub nivelul cerut de ei. Înseamnă că comisia le-a tăiat din buget și la consiliere s-a ajuns la un acord. În opinia mea, când se taie dintr-o linie bugetară, instituția respectivă trebuie să se ajusteze la noile sume și să-și replanifice activitățile. Însă, Comitetul Regiunilor a decis să meargă înainte cu activitățile planificate și să compenseze deficiența cu încă 148.000 vedem o lipsă de planificare bugetară, că practic și-au epuizat bugetul la jumătatea anului și cer o creștere semnificativă. Așa că nu aș recomanda un vot pozitiv. Și am cam 13 pagini de explicații pe care mi le au oferit Nu știu ce rol joacă Comitetul Regiunilor atunci când e vorba de dialogul cu cetățenii europeni pentru a asigura un feedback adecvat în contextul avizelor Com- Comitetului Regiunilor vizând Europa. E vorba și de o vizită acolo în regiunile din Italia afectate de cutremur. Înțeleg că cutremurile nu pot fi planificate, însă nu-mi dau seama cu ce ar ajuta victimele cu tremurului o vizită făcută de conferința președinților Comitetului Regiunilor. Și dacă vrem să evităm discuții de genul Brexit, Frexit și sentimente anti-europene, ar trebui să ne gândim bine cum cheltuim fiecare bănuț la restul e mai ușor. A doua informare se referă la modificările operate pe programele privind centre de îngrijire a copiii și plata uh, angajaților de acolo. Se poate face acest transfer, însă misiunile menite a spori dialogul cu cetățenii și accelerarea activităților politice la nivel regional. Bun, înțeleg ce vor să spună, dar în acest caz aș vrea să știu care sunt rezultatele. Poate documentul de reflexie pe marginea Europei ar putea să mă ajute în acest sens și apoi 300 320 de mii de euro alocați pentru servicii suplimentare de traducere și pentru a acoperi nevoile externe de traducere. Linia bugetară de asemenea prevede și întreținerea sistemelor de software utilizate de Comitetul Regiunilor și pentru finanțarea implementării unui nou sistem de management al traducerilor. Am avut uh, discuții în ceea ce privește partajarea serviciilor de traducere, dar în ultimă instanță am ajuns uh, cu o separare clară pentru Comitetul Regiunilor care nu folosește sistemul Parlamentului. În esență, Trebuie să vă spun că acest sistem de transferuri și faptul că Comitetul Regiunilor care operează alături de Comitetul Economic și Social folosesc acest sistem într-o manieră care ne arată că aceste instituții au o problemă atunci când vine de vorba de uh, planificarea bugetului și de supravegherea uh, activităților bugetate. De aceea am cerut informații suplimentare privind aceste transferuri și am prezentat aceste răspunsuri raportorilor și raportorilor din umbră în ultimul an și în acest an. Sper că ei vor reuși să rezolve mai bine aceste probleme. Vă mulțumesc! Mulțumim! Să înțeleg că doriți o amânare a deciziei până când primim informații suplimentare? Da, asta sugerați. Înainte de asta îi dau cuvântul doamnei Monica Holmeier. Gerade asta metem. Domnule președinte, am purtat și eu uh, discuții cu ceo ul uh, cu privire la politica imobiliară și voi mai purta. și uh, uh, în contextul acestor uh, informații pe care le-am obținut de la COR, aș avea și eu un, com- un comentariu. Și anume, acela că bugetul COR și CESE nu este unul extraordinar. Tocmai de aceea, iată, ne confruntăm cu solicitări de transfer, până la urmă, mici. Ați vorbit, domnule garant despre misiunile organizate de conferința președinților de la CEORE în uh, Italia, spre exemplu. Să nu uităm totuși că există misiuni de genul acesta și la Parlamentul European și probabil că misiunile reprezentanților regiunilor sunt chiar mai utile decât uh, misiunile Parlamentului European. De ce? Pentru că există această cooperare intra și între uh, regiuni uh, cooperare uh, solidară care ar trebui să fie însoțită până la urmă și de către anumiți reprezentanți în calitate oficială. Să nu uităm că până la urmă multe dintre aceste misiuni de ajutorare sunt finanțate de către regiuni și nu din bugetul european. Deci până la urmă argumentele COR nu sunt chiar așa de lăsat la o parte sau neimportante. Nous avons des monsieur Savama. Uh, domnul Sarama, doriți să interveniți? Foarte pe scurt, doar pentru a adăuga că eu nu, nu cred că e vorba doar de Comitetul Regiunilor, ci e o chestiune de principiu. Cum trebuie să se desfășoare lucrurile și vorbim de sume foarte mici de bani aici. Pe de altă parte, se poate spune că Poate acum, într-adevăr, ar trebui să începem să dăm uh, semnalul atât de necesar. Cred că ar trebui mai desea să ne concentrăm pe astfel de probleme, general vorbind. Atunci când există îndoieli în legătură cu modul în care au fost organizate lucrurile, atunci trebuie să transmitem un semnal clar, să uh, primim explicațiile necesare pentru a ne asigura că anul viitor uh, așa ceva nu se mai repetă. Cred că raportorul are dreptate, cu alte cuvinte. Avem alături de noi doi reprezentanți ai Comitetului Regiunilor, domnul Pedersen și domnul Kronbergs. Doresc acești membri ai Comitetului Regiunilor să intervină? Poate cu răspunsul suplimentar la întrebările domnului Tarand? Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Primele două transferuri sunt menite a sprijini proiecte europene proiectul european în esență. E vorba de a răspunde doleanțelor formulate de președintele Parlamentului European. Ce gândiți-vă la ce a spus și domnul Tusk. În prezent e destul de greu să anticipezi totul. Pentru că procesele politice se schimbă foarte repede. Și Comitetul Regiunilor, sigur, dorește să asculte uh, ce spune Parlamentul și Consiliul, însă nu poți decide totul cu doi ani uh, înainte. Nu ni se cere să intervenim uh, rapid și atunci lucrurile se complică puțin. Apoi, în legătură cu linia bugetară 264, Într-adevăr, planificarea inițială s-a făcut conform uh, planurilor formulate de grupurile politice. s-a cerut, într-adevăr, să fie vorba de o comunicare de substanță în contextul adecvat. De altfel, aceste demersuri și importanța lor a fost subliniată și de domnul președinte Tajani. Planificarea inițială depășea cuantumul prevăzut pentru anul în curs mai ales într-un moment în care dezbaterea privind viitorul Europei trebuie să fie stimulată, nu redusă ca amploare. Ceea ce privește informarea numărul 2, Dar înainte de asta dați-mi voie să mai spun ceva. Serviciile noastre au confirmat că e nevoie de alocații suplimentare la linia 162 dacă ar fi să răspundă cererii eh, pe planuri multiple. E vorba de activitatea multor grupuri de lucru de la noi. Și, de asemenea, există misiuni care trebuie efectuate din cauza angajamentelor deja asumate. Însă nu e vorba de uh, alte activități de genul studiilor comandate. Și în ceea ce privește Reflecting Europe, președintele Tusk a cerut uh, Comitetului Regiunilor să se angajeze în dialog cu cetățenii europeni pentru a exista un feedback suficient pentru avizele COR. Pentru un astfel de dialog e nevoie de sprijin logistic. Acest lucru se aplică și cabinetului președintelui. Importanța dialogului civic a fost subliniată de toți directorii generali de la DG Comunicare. Păi pentru 2 și 3, Directoratul pentru Presă și Comunicare și-a intensificat eforturile în ultima perioadă Și acest lucru a fost subliniat și de Parlamentul European în raportul de descărcare de gestiune pentru 2017. implicarea ofițerilor de presă în diferite activități desfășurate de președinte și de conferința președinților este o componentă esențială. Agenda europeană este deosebit de încărcată în prezent. Instituțiile europene s-au mobilizat să definitiveze programul înainte de alegerile din 2019. Și dacă ne uităm și la noul cadru financiar multianual, e bine, în acest context, în 2017 și 2018, CORE trebuie să se implice în acest proces european pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni și pentru a prezenta la nivelul regiunilor Europei plus valoarea reprezentată de Europa Unită. Asta înseamnă resurse bugetare suplimentare, pentru că înseamnă activități suplimentare. Clar, nu putem face toată planificarea pe loc. Și în ceea ce privește a treia informare, gândiți-vă că serviciul de traducere este partajat de COR și Comitetul Economic și Social și Comisia pentru Buget din Parlament a aprobat deja INF3 în măsura în care răspunde doleanțelor Comitetului Economic și Social. Deci pe jumătate s-a aprobat deja. Noi nu cerem decât să putem continua cu a doua etapă a unui proces deja aprobat de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnule raportor, în lumina răspunsului uh, formulat, vă păstrați solicitarea de amânare? Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește INF 3, unde într-adevăr e adevărat că am dat un răspuns pozitiv cerinței similare a Comitetului Economic și Social, n-am absolut nimic împotrivă, putem merge mai departe. Însă, revenind la formulări de genul comunicare politică de substanță, pe un buget de 50.000 de euro și, dacă ne uităm mai sus, vedem că singura autoritate care poate evalua substanța acestei comunicări e auditorul intern. Ofițer de presă, eu mă urmăresc activitatea Consiliului COR. Ei sunt pe Twitter și pe Facebook. Nu cred că asta e comunicare de substanță cu cetățenii. În opinia mea, ar fi mai bine să-i aduci aici pe cetățeni. De aceea am nevoie de informații suplimentare. Pentru primele două avem nevoie de timp. Domnul președinte, îi întreb acum pe colegi, sunteți de acord cu această amânare? Cine e pentru amânarea acestei decizii? Cine este împotrivă? Cine se abține? Bun. Amânăm luarea unei decizii. Doamna Holmeier? Amânarea se aplică tuturor celor trei transferuri. Suntem de acord? Erau trei cereri de transfer. INF 1, 2 și 3 pe 2017. Presupun că votul pe care l-am avut acum se aplică tuturor celor trei. Nu, reluăm puțin. Le luăm pe rând. Primul. Vehicule și activitățile grupurilor politice.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 Parce que Non, écoutez, on a voté sur les trois, c'est bon. Deci l-am votat pe cele trei, e bine, spune președintele. Doamna Holmeier, există cereri de credite de transfer pentru patrimoniu imobiliar? În uh, ceea ce privește pol- politica de im- uh, politica uh, avem o problemă legată de o clădire în Columbia. Uh, SAE dorește să cumpere și un uh, al cincilea etaj al unei clădiri în care deja se află sediul SAE. Voi analiza această cerere pentru că Columbia nu e cea mai sigură țară. N-am primit niciun avertisment timpuriu, deci n-am avut timp uh, să analizez bine informațiile. Dacă e nevoie, vorbesc în franceză. Toate bune, repet uh, cele spuse, nu, nu-i nevoie. Bun, deci uh, prefer să vă spun mai multe despre acest proiect în Columbia data viitoare. După aceea, uh, am fost rugată să discutăm astăzi problema clădirii PHS. De trei ani și jumătate mă ocup de acest subiect. Tare mă tem că, iată, de trei ani și jumătate nu avem neapărat o strategie clară cu privire la politica imobiliară la Bruxelles, la Parlamentul European. Eu cred că trebuie să ne ocupăm de această temă cât mai curând cu putință, pentru că o parte dintre aceste clădiri uh, Uh, sau o parte din această clădire trebuie să fie renovată foarte, foarte repede sau chiar dărâmată și reconstruită. Eu cred că avem nevoie de informații cât mai uh, curând cu putință cu privire la stat, uh, starea de fapt. Nu trebuie să ne bazăm sau să fim obligați să ne bazăm pe cele spuse și scrise prin ziare. Îmi doresc o ședință pe tema aceasta. Uh, o, o, temă, o ședință pe tema aceasta, dar cu uș, ușile închise, pentru că multe dintre rapoartele acestea de evaluare sunt confidențiale până la urmă, dar e important să primim informații așa la botul calului pentru a nu fi obligați să ne bazăm pe informațiile vehiculate în presă. V-aș fi recunoscătoare dacă ați fi de acord cu includerea acestei teme pe ordinea de zi a noastră, dar la o ședință cu ușile închise. E bine, cu ocazia asta vom ști și cât a costat renovarea acestui muzeu pe care Parlamentul l-a cumpărat cu un euro, dar care va costa niște milioane ca să-l renovăm. Deci acest tip de informație trebuie oferită la, trebuie pusă la dispoziția Comisiei de Buget ca să-și exprime avizul. Am informat, am cerut și înainte să fim uh, informați întotdeauna uh, despre proiectele acestea care pornesc de la o achiziție în valoare de un euro, achiziție care însă generează costuri suplimentare. Am spus asta și pentru Casa Culturii uh, Istoriei Europene, dar și pentru alte proiecte. Deocamdată însă n-am primit informațiile necesare. Foarte bine, deci nu trebuie să luăm o decizie. Vom face o pauză tehnică de două minute pentru că următoarea discuție va fi cu ușile închise, așadar cei care nu au dreptul să rămână la ședințele cu ușile închise sunt rugați să părăsească sala. Se suspendă ședința